Cine? Să-mi joaie, Natalia. Possiamo riprendere. Haideți să reluăm dezbaterile. Prima intervenție aparține Consiliului. În numele acestuia va vorbi domnul uh, Nicola Schmidt. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Domnule ministru, aveți cuvântul. Da, imediat. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, cauzele care provoacă fluxurile de refugiați care ajung în Uniunea Europeană provin din uh, groaznicul conflict uh, din Siria, dar și din Irak, dar și din toate aceste crize prin care trec de multă vreme țări precum Afganistanul sau țările din cornul Africii. Țările, șefii de stat și de guvern au luat niște hotărâri pe la reuniunea informală de pe 23 septembrie, demonstrând angajamentul puternic al Uniunii Europene, fie că e pe plan intern, fie că e pe plan extern sau în ceea ce privește partea umanitară a acestei crize. Foarte concret. Căutăm în acest moment sursele, resursele necesare pentru a finanța organizațiile umanitare active la fața locului, cum ar fi înaltul comisariat pentru refugiați al ONU sau programul alimentar mondial, pentru a răspunde mai bine nevoilor refugiaților care se găsesc uh, și care să se uh, găsească lângă locul de origine și mai cu seamă în Iordania și în Irak. În ce privește Siria suntem principalul donator în continuare, având în vedere situația de conflict, de război prin care trece această țară. Ne-am hotărât uh, să consolidăm finanțările pentru principalele fonduri uh, care să financeze proiecte concrete, ajutându-i pe refugiați în domenii critice, cum ar fi educația sau ocuparea tinerilor. Vorba deci de fonduri considerabile și finanțări și pentru Africa și uh, e vorba de cereri făcute în comun atât de Parlament cât și de șefii de stat și de guverne. Pe plan intern, de această dată, Consiliul, conștient de amploarea crizei și de faptul că trebuie dat în mod urgent un răspuns eficace, rapid uh, acestei crize umanitare a refugiaților, a făcut tot ce e posibil pentru ca acest subiect să fie plasat uh, ca fiind prioritar în discuții două reuniuni ale ministrilor JAI au fost uh, convocate pe 14 și pe 22 septembrie, pe lângă cele deja programate de președinție, și asta pentru a continua pe linia orientărilor Consiliului din aprilie și apoi din iunie în ce privește agenda europeană uh, pe migrație prezentată în mai de comisie, plus pachetul suplimentar pe care tot comisia l-a depus pe 9 septembrie, ca și ministru al muncii și al ocupării, am organizat ieri, de pildă, în cadrul dejunului ministrului, ministrilor un schimb de vedere în ceea ce privește sprijinul pe care Uniunea Europeană și Comisia pot să-l aducă statelor care în acest moment primesc cei mai mulți refugiați. Pentru a ușura integrarea acestora, pentru a ușura de asemenea accesul lor pe piețele muncii, pentru a sprijini cursurile de limbi, evaluările privind calificările lor profesionale, școlarizarea copiilor, etc. Doamna Tyson, doamna comisar, ne-a prezentat o serie întreagă de idei în ceea ce privește utilizarea fondurilor, mai ales cele de la Fondul Social European, pentru a putea uh, lua măsurile în acest sens. Președinția dorește să continue și în cadrul Consiliului EPSCO acest gen de dezbateri, de lucrări pentru a pune în mod coerent, coerent și solidar pe picioare o politică care să acorde sprijinul unui număr, cel mai mare număr posibil de refugiați. Toate aceste eforturi au permis și trebuie să permită să se ajungă la rezultate semnificative. Într-un timp cât mai scurt posibil, sperăm noi, mai cu seama adoptarea pe 14 septembrie a unei decizii a Consiliului care instituie măsuri provizorii în ce privește protecția internațională în uh, beneficiul Italiei și Greciei, care va permite relocalizarea a unui prim contingent de 40.000 de refugiați. Pe 22 septembrie, Consiliul a adoptat de asemenea o a doua decizie care vizează relocalizarea a 120.000 de persoane Uh, în spiritul protecției internaționale provenind din Italia și din Grecia și pentru orice alte persoane care au nevoie de această protecție și constat cu satisfacție că primele hotspoturi sunt deja operative și uh, știu că și altele uh, se vor deschide în curând. Foile de drum supuse de Italia și Grecia au fost supuse experților în forurile organizate de către Comisie, inclusiv la EASO și la întâlnirea strategică privind frontierele și migrația de pe 5 octombrie. Aspectele practice, mecanismele acestor uh, dosare au fost abordate în uh, amănunt. Consiliul, de asemenea, este foarte mulțumit că cooperează foarte bine cu Parlamentul pe marginea uh, acestor decizii și felicită Parlamentul pentru activitatea sa. Asta ne va permite rezultate concrete pentru a ajunge, pentru a permite să avem protecție refugiaților și, bineînțeles, un ajutor substanțial și rapid țărilor care au nevoie ajutorarea refugiaților care ajung în Europa pe ruta Mediteranei de Sud și mai ales din Libia. În acest caz vreau să vă spun că vom obține, cred, rezultate foarte concrete prin, uh, în cadrul summitului de la Valeta, fie că e vorba de cauzele profunde ale migrației, fie că e vorba de protecția migranților, că e vorba de lupta împotriva traficului de ființe umane sau în ceea ce privește convențiile privind returnarea și re... Domnule președinte, ca și președinție, noi suntem angajați pe deplin în ce privește mobilizarea statelor membre și a partenerilor cheie pentru a ne atinge obiectivele noastre de a dubla contribuțiile de la bugetul UE ca să ajungem la un miliard de euro în plus pentru a sprijini organizațiile umanitare care sunt active în această crivă, criză. Țările de jos și Belgia au anunțat uh, contribuții în plus de 45, respectiv 38 de milioane de euro. Regatul Unit a, a, a spus că va da în plus 5 milioane, milioane de lire sterline, iar Germania și Franța în plus mai adaugă câte 5 milioane de euro. Aceste eforturi înseamnă că Uniunea Europeană se află în prima linie, dar trebuie să fie însoțite de eforturi din partea întregii comunități internaționale. În acest sens, ne bucurăm că, ca și președinta G7, G7 mă scuzat, Germania a organizat o întâlnire specifică la ONU, la Consiliul de Securitate, care a reunit foarte mulți donatori care au făcut promisiuni de până la un miliard de euro. Știți bine că și Comisia a făcut niște propuneri de ajustare financiară, bugetară, iar noi dorim să urmăm această cale și la Consiliul. Bineînțeles că pentru asta avem nevoie de sprijinul activ a Parlamentului European pentru a pune pe picioare rapid toate aceste ajustări necesare și bugetare și ne bucurăm că putem conta pe Parlament în acest sens și vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, monsieur le... Mulțumesc foarte mult, domnule ministru Schmidt. Mulțumim președinției luxemburgheze. Acum dau cuvântul domnului Timmermans, vicepreședinte al Comisiei. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi toți uh, suntem supuși unui test, pentru că ne confruntăm cu cea mai mare provocare a Europei uh, de mai multe decenii încoace. Trebuie să dovedim capacitatea de a face față unei uriașe crize umanitare și uh, trebuie să demonstrăm uh, capacitatea de a înțelege că nu putem găsi soluții decât pe plan comunitar. Trebuie să dovedim că respectăm valorile fundamentale pe care le partajăm și, uh, așa cum s-a spus astăzi, trebuie să facem dovada că ne aflăm la înălțimea acestei provocări. Iar gând uh, oamenii încearcă să argumenteze că cei care vin astăzi spre Europa sunt uh, în primul rând migranți economici care caută un viitor mai bun, nu sunt refugiați, Trebuie să știți că aceste afirmații sunt complet nefondate, pentru că nu există argumente științifice în acest sens, dar au spus-o și în Parlamentul European uh, unii vorbitori, pentru că ei uh, uh, nu vor să facă demonstrația că acționează, de fapt, că întreprind ceva pentru cei care sunt refugiați adevărați. Dar să știți că noi trebuie să considerăm pe toți refugiați reali și să ajungem la concluzia că nu pot să existe decât soluții europene. Nu putem să ne ascundem în fața acestei realități. S-a mai spus de asemenea, pentru că se pare că ă, cei care sunt de altă opinie încearcă să găsească argumente. Mergeți și vorbiți cu acești oameni în taberele de refugiați. Păi exact asta am făcut. Dar se pare că dumneavoastră nu vreți să auziți decât ceea ce vă convine să auziți când vorbiți în taberele de refugiați. Deci, Trebuie să știți că frica este până la urmă un factor important care alimentează societatea civilă din Europa. Mulți cetățeni se tem și știți că frica are o caracteristică și atunci când îți e frică, cauți argumente care să-ți justifice frica. Dar noi, printr-o politică responsabilă în această uh, situație, uh, nu trebuie să stimulăm frica, să nu creăm stereotipuri, ci uh, trebuie să găsim soluții la o problemă, decât să stimulăm teama oamenilor în speranța că la următoarele alegeri vei beneficia de mai multe voturi. Este momentul în care politicienii din Europa, din întreaga Europa, uh, vor uh, trebui să demonstreze integritate și nu găsirea soluțiilor cel, uh, cele mai facile. Și eu sper că noi toți vom putea dovedi o atitudine responsabilă în această etapă. Consiliul European a acționat responsabil săptămâna trecută când s-a ajuns la decizii care acum pot fi implementate să le parcurgem pe scurt. Decizia a fost să consolidăm uh, granițele externe. Agențiile noastre Frontex, EASO, Europol vor beneficia de fonduri mai substanțiale. Va exista un uh, program uh, care va fi finanțat pentru asistență umanitară, în principal pentru statele care în clipa de față au cel mai mult de suferit și majoritatea fondurilor se va îndrepta, deci, cum spuneam, spre cei care au, din acest punct de vedere, uh, nevoie acută, confruntându-se cu uh, noi uh, veniți, cu refugiați în număr foarte mare. Și, de asemenea, vom stimula rolul nostru în susținerea creării unor hotspoturi în statele care se confruntă primele cu valurile de refugiați. De asemenea, vom vom analiza cererile de azil, vom încerca să aplicăm regulile existente ale regulamentului de la Dublin și ale acquis de la Schengen. De asemenea, un miliard de euro vor fi virați pentru înaltul comisariat al ONU uh, pentru refugiați, pentru a rezolva problemele taberelor de refugiați din regiune, din Turcia, din Iordania. Va exista și un fond fiduciar pentru Siria și vom încerca să sporim și uh, sumele de care dispune uh, fondul fiduciar. Acestea sunt decizii importante, haideți să le implementăm. Iar dacă le implementăm, Trebuie să ne gândim și că, uh, de fapt, nu știm ce să facem, dar ca în multe alte domenii există și o lipsă de încredere. Eu cred că putem acționa și doamna cancelar Merkel a spus vom face față acestei uh, provocări și nu uh, mă îndoiesc, dar va trebui să analizăm și uh, Uh, problemele uh, legate de rezistența anumitor state membre de a fi solidare și uh, trebuie să asistăm și statele din prima linie pentru ca oamenii care sosesc acolo să fie amprentați imediat Trebuie să fim solidari cu aceste state membre care se află în prima linie a valurilor de refugiați. The self-confidence in Europe will increase. Uh, nivelul de încredere în Europa va crește, dar și nivelul de uh, încredere între statele membre va crește. Cum spuneam mai de mult, și cred că asta e valabil uh, peste tot, vine iarna. Am vorbit cu Comisarul pentru Refugiați Gutierrez ieri și el a spus foarte clar știm cum și putem să pregătim uh, taberele de refugiați pentru iarnă, dar nu putem să ajutăm uh, mase mari de oameni care se mișcă într-un mod impredictibil și uh, nu poți să-i ajuți să-i protejezi de iarnă atâta timp cât ei sunt în mișcare. Ieri interlocutorii au salutat ultimii pași făcuți pentru a mobiliza uh, resurse, 200 de milioane pentru programul World Food Aid și uh, alte sume pentru persoane deplasate și refugiate, 300 de milioane ajutor umanitar anul viitor și, după cum știți, cerem statelor membre să uh, vină cu o sumă echivalentă și șefii de guvern și de stat au uh, agreat acest lucru. Aștept uh, următorul Consiliu European și sper că oamenii vor înțelege că un miliard nu e prea mult pentru ajutor umanitar. Suntem încă o dată foarte recunoscători Parlamentului pentru că încă o dată uh, a fost în avangardă și a dat un exemplu prin aprobarea propunerilor bugetare de săptămâna trecută. Parlamentul și-a asumat responsabilitățile într-un mod admirabil. Fondul pentru Siria, uh, care este fondul fiduciar pentru Siria menit să ajungă la un miliard, este binevenit având în vedere că trebuie să uh, uh, rezolvăm uh, problemele iernii care vine. Ajutorul umanitar este o urgență și nu e vorba doar de a găsi fonduri, ci și de a crea mecanismele de ajutorare, de a aduna personalul necesar, activele necesare și toate aceste provocări sunt foarte importante pentru colegii mei Avramopoulos, Dinianidis, Han și de asemenea, suntem foarte uh, preocupați de probleme de sănătate. Așadar, mecanismul de protecție este gata să fie activat, trebuie să facem acest lucru rapid. Nu vrem să pierdem timpul, vrem să acționăm rapid o creștere a, foarte mare a capacității de recepție în Grecia este probabil lucrul cel mai important la care lucrăm. Președintele Juncker a creat o echipă de coordonare a resurselor naționale tehnice din Europa pentru a, folosi, pentru a le folosi ca să ajutăm Grecia. Fără aceste eforturi nimic nu va funcționa, suntem complet de acord. Grecia va avea un program separat cu NCHR-ul care se va finaliza în următoarele săptămâni Grecia trebuie să se întoarcă la sistemul Dublin și salut guvernul elen pentru că s-a angajat să se întoarcă uh, la sistemul Dublin. Nu o să mă auziți spunând că totul e pregătit pentru iarnă. Însă totuși Comisia a identificat și pregătit toate măsurile operaționale și bugetare care sunt necesare și în Uniunea Europeană și în afara frontierelor noastre. Uh, președinția s-a referit la subiectul Turcia și noi vom uh, uh, continua să lucrăm pe acest subiect. Veți fi informați în această după-amiază despre ce vom face în următoarele săptămâni. Cred că sunteți de acord cu mine că în timp ce lucrăm asupra situației umanitare și împărtășim povara cu cealaltă țări afectate, nu neglijăm cauzele, rădăcinile acestei probleme, acestei situații și mă voi referi deocamdată doar la ce a spus președintele Juncker despre asta. Refugiații care fug de război și persecuții sunt gata să riște orice pentru uh, șansa la o viață decentă. Ei vor continua să fugă pentru că nu au altă opțiune. Și noi nu avem altă opțiune decât să le oferim protecție, să-i tratăm corect aici, în Uniunea Europeană, Europeană, cât și în alte țări în care ei ajung. Așadar, este momentul să ne refacem încrederea reciprocă în capacitatea noastră de a rezolva această problemă umanitară în mod eficient și împreună uh, prin uh, intermediul unui parteneriat și unei colaborări. Thank you very much, Vice President Timmermans. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule vicepreședinte Timmermans. Începem dezbaterea. Votul va fi la 12.30 Uh, avem 44 de vorbitori cel puțin. Vă rog să vă respectați fiecare timpul. Primul vorbitor, domnul Vozenberg. Doamna Vozenberg. Mulțumesc. Această dezbatere privind refugiații este, bineînțeles, o continuare a discuțiilor de mai devreme. Ați spus, pe bună dreptate, că Uniunea Europeană este singura instituție care poate rezolva această problemă. Avem nevoie de o soluție europeană, dar una politică. Președintele Tusk a vorbit despre solidaritate între statele membre, de care, bineînțeles, avem nevoie, și de protecția frontierelor și respectarea regulilor Uniunii Europene. Dar nu putem soluționa această problemă fără o cooperare imediată cu țările de origine a refugiaților. Uniunea Europeană este asta la, este una dintre cauzele crizei refugiaților. Trebuie să semnăm acorduri și cu țările de tranzit ale refugiaților. Mă refer la Turcia. Președintele Erdogan ne-a criticat ieri pentru că nu putem să primim 250.000 de refugiați și să le oferim ajutor umanitar în contextul în care Turcia adăpostește 2 milioane de refugiați, dar, dar a uitat uh, domnul Erdogan că a primit miliarde de euro și că nu a respectat acordurile pe care le-a semnat cu Grecia și Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu va reuși să soluționeze această problemă, fiindcă este vorba despre o criză umanitară uh, la baza căreia stă dorința de supraviețuire. Mulțumesc, domnul Fleckenstein. Domnule președinte, în zilele acestea avem nevoie de ajutor umanitar nu doar în statele membre, ci și pe drumul către noi, în Balcani, în Turcia și, desigur, chiar în regiunile de criză. Cred că trebuie să fim recunoscători pentru că avem voluntari și uh, oameni care lucrează acolo cu mult angajament în taberele din Siria, din Serbia, da, din München. Sigur că totul trebuie finanțat. Și uh, este foarte bine ce a decis Consiliul să ofere ca majorare. Dar unde am fi astăzi dacă statele membre nu și-ar fi luat angajamentele și nu și-ar fi respectat angajamentele luate de mult. Unde sunt uh, cele 0,6% pentru cooperare pentru dezvoltare? A venit momentul să dăm dovadă de rapiditate, să plătim banii și să acționăm rapid. Refugiații au suferit foarte mult, sunt apăsați de multe poveri și a venit momentul să le ușurăm poverile. Mulțumesc! Doamna Stevens, un minut. Dank u wel, voorzitter en collega's. Turkije... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Turcia beneficiază în prezent de susținere financiară de la Uniunea Europeană pentru a putea oferi ajutor refugiaților. În același timp, să nu uităm totuși câteva dintre problemele uh, și limitele acestor rezultate. Am văzut efectele războiului în Siria, dar adesea ajutoarele pentru refugiați lipsesc în taberele de refugiați. Refugiații au nevoie de susținere specifică, de ajutoare specifice. Adesea este voie de, nevoie de ajutor medical și paramedical și acest tip de ajutor lipsește în taberele de refugiați. Copiii, de exemplu, pe de altă parte, nu pot merge la școală, la o școală normală într-o situație de criză. Copiii uh, care suferă de surzenie sau uh, care sunt orbi nu pot uh, merge la școală, au nevoie de ajutor special. Alte circunstanțe specifice înseamnă că presupun faptul că trebuie să oferim un ajutor adaptat celor care au nevoie de el. Adesea facem fie prea mult, fie prea puțin. Și am văzut asta recent când am fost în tabăra de refugiați din Sartare și din Uh, zonele adiacente în Iordania. Am fost acolo în luna mai. Atunci când resursele se folosesc eficient, Uniunea Europeană poate realiza îmbunătățiri enorme ale calității vieții oamenilor de acolo cu uh, surse, resurse limitate. Doamna Wikström. I would like... Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc Turciei, Iordanului și Libanului, care au primit până acum între 3 și 4 milioane dintre cei 10 milioane, cele 10 milioane de refugiați, iar noi, în Uniunea Europeană, în 28 de țări, până acum am primit aproape 500 de mii de refugiați. Noi suntem continentul cel mai bogat din lume și, iată, aceasta este contribuția noastră. În, în unele state membre, și am, le-am spus despre cine e vorba, Ungaria de pildă. Refugiații sunt primiți cu sârmă ghimpată, se trage în ei, cu, se trage cu gaze lacrimogene în ei și mai mult. Legislația națională, la ora actuală, recunoaște și permite ca cetățenii maghiari care dau dovadă de solidaritate uh, adăpostind uh, refugiații în casele lor, permit ca aceștia să fie închiși, uh, să, să, să primească o pedapsă condiționată de trei ani. Iar uh, vecinii lor au dreptul să-i denunțe pe cei care își asumă um, acest spirit umanitar. Asta este Uniunea Europeană pe care ne-o dorim, asta este Europa pe care o dorim nu a, nu a mai existat astfel de legislație într-un stat european de la al doilea război mondial și este o rușine. Este o rușine că asta este situația acum. Putem face mult mai mult și putem face lucrurile mult mai bine. Iar lumea e cu ochii pe noi. Săptămâna trecută am fost în SUA și Orban uh, a, uh, a, a, a ținut un discurs și ne-a arătat care este situația în Europa la ora actuală. Dacă asta este situația acum, atunci ce ne rezervă viitorul? Mulțumesc! Domnule Hoaisti, nu e în aula, la parola al Sargentini. Doamna Sargentini are cuvântul. Voorzitter, dank u wel. Mulțumesc, domnule președinte. Modul în care îi tratăm pe refugiați spune foarte multe despre valorile noastre și despre civilizația noastră. Am toată admirația pentru statele care fac tot ce pot pentru a face față valurilor de refugiați care le sosesc în gări. Sunt state care încearcă să le ofere un refugiu sigur și uh, în același timp mi se pare nedemn că alte state ridică garduri de sârmă ghimpată și folosesc uh, gaze lacrimogene și îi primesc pe refugiați uh, cu chifle aruncate peste gard. Mi se pare nedemn. Dacă noi nu condamnăm aceste acțiuni, cred că vom fi și noi de vină. Toate încercările de a, descrie, de a descrie situația din Ungaria în termeni neutri, toate încercările de a refuza să tragem consecințele, consecințele trebuie condamnate. Și trebuie, domnule președinte, să discutăm unii cu alții în mod civilizat și uman, altfel nu știu cum îi putem trata bine pe refugiați. Doamnă Sargentini, aveți un cartonaș albastru, răspundeți? Domnul Balț. Yeah, the floor. Domnul Balțo. Domnule președinte, am două întrebări succinte ne așteptăm ca statele membre ale Uniunii Europene să respecte regulile europene și să protejeze frontierele Uniunii. La uh, noi, în Ungaria, aceasta este cea mai importantă chestiune. Granița Ungariei a fost uh, trecută de mii de persoane venite dinspre Serbia și dinspre Croația, dar acestea sunt state sigure, și Serbia și Croația. De ce vor să meargă mai departe înspre Germania? De ce? Pentru că sunt refugiați economici de aia. Vă rog, aveți cuvântul ca să răspundeți. Domnule la ora aceasta sunt observator șef la misiunea de observare electorală din Tanzania și mi se spune clar că a observa și a monitoriza nu e tot una cu a acționa. Ce face Ungaria la frontieră nu e monitorizare, nu e observare, e uh, respingerea refugiaților și legea noastră interzice așa ceva. Doamna Ferrara. Onorevole Ferrara. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și astăzi am ascultat uh, discursul logicii celui mai uh, mic rău care pare să guverneze toate deciziile Uniunii Europene. O mare nemulțumire pentru măsurile provizorii care au fost luate de a primi 40.000 de imigranți și din nou alte măsuri provizorii pentru 120.000. Dar ideea proiectului pilot a dat uh, greș, nu a reușit să schimbe regulamentul Dublin și Uh, practic uh, am, n-am reușit să luăm măsuri permanente, care sigur că au nevoie de luni și luni. Avizul Parlamentului European a fost ignorat de către Comisie. Migrația este un fenomen, un fenomen global și unul complex. Este corect să vorbim despre uh, nevoia de a primi refugiați, dar trebuie să ne uităm și la cauzele acestui fenomen. și anume războiul. Uh, să nu uităm că industria armamentului are mari interese în aceste conflicte. Uh, am vorbit de tot felul de măsuri uh, privind limitarea accesului în Europeană sunt măsuri care ar permite să se economisească bani și, pe de altă parte, să permită refugiaților să ajungă în siguranță. Trebuie schimbat uh, uh Convenția uh, Dublin pentru a, ca acești oameni să fie tratați Alexander nu expus. Domnul Fontana. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce mă surprinde pe mine în această dezbatere în ciuda criticilor adresate Ungariei, care sunt pe uh, bună dreptate, noi, uh, separ- noi e, um, ignorăm o problemă fundamentală, prezența ISIS în, Siria. în Siria. Care este strategia UE privind acest lucru? Țările din afara Uniunii Europene iau măsuri, dar, nu dar Uniunea Europeană nu face nimic. Dacă dorim să, într-adevăr, într-adevăr, să-i ajutăm pe refugiații care fug din țara lor din cauza războiului, ar trebui să încercăm să punem capăt acestui război. S-a vorbit despre teamă foarte mult și mie mi-e teamă. Fiindcă cei care au, stau la, care au cauzat uh, acest val de refugiați sunt bine mulțumiți. Și cred că a venit vremea ca Uniunea Europeană să gândească diferit. Mulțumesc! Domnule președinte, acum un an, comisarul Avramopoulos a spus că statele europene nu, de, nu vor deveni fortărețe. A vorbit despre condițiile Schengen și Dublin II. Nu cred că este acum mândru de rezultatele politicii sale în domeniul migrației sute de mii de migranți ilegali au invadat statele europene și jihadiștii profită de situație pentru a pătrunde pe teritoriul european. Autoritățile din statele de intrare sunt în măsură să facă față situației și să-i protejeze pe adevărații refugiați, iar state ca Ungaria, Slovenia și altele au reintrodus controle la frontieră iar altele construiesc bariere din motive de securitate. Dar numai cu uh, gânduri și dorințe nu vom rezolva problemele. Va trebui ca Europa să îi susțină pe cei care combat statul islamic și va trebui ca Turcia, care este primul punct de intrare pentru refugiați, țară musulmană și vecină cu Siria, să-și asume răspunderile în conformitate cu dreptul internațional. Doamna Holmeier. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, în primul rând mă bucură faptul că statele membre împreună cu Comisia au luat în sfârșit măsuri concrete și au început să le pună în aplicare. Ce mă interesează pe mine cel mai mult este că aceste discursuri ale noastre referitoare la suma de un miliard la susținerea pentru diferite fonduri, pentru susținerea Turciei, să fie urmate de uh, fapte concrete. Este foarte important ca aceste fonduri să fie finanțate și să se și facă plățile apoi. Pentru că, de exemplu, uh, rata de plăți la fondul uh, alimentar nu este suficientă până acum. A fost neglijată de Uniunea Europeană și de statele membre. În al doilea rând, este foarte important să tratăm cauzele războiului și să nu lăsăm acest lucru pe seama cuiva care nu și-a făcut un renume pașnic în Ucraina în ultimul timp. Apoi, uh, este de asemenea foarte important uh, să ne gândim la hotspots. Am uh, văzut că SND, prin vocea doamnei Sargentini, au încercat să-și asume ei această inițiativă. A fost, de fapt, o inițiativă PPE și nu credem că este vorba aici doar de acuzații aduse Ungariei. Trebuie să se facă același lucru și în Cehia și în Slovacia și trebuie să se facă exact ceea ce a spus domnul Timmermans, vicepreședintele Comisiei, să se ia măsuri concrete în aceste state, să ne purtăm altfel cu refugiații și granițele să fie respectate în funcție de legislația europeană. Mulțumesc. Dau la parola are acum cuvântul domnul Hauristi, care a lipsit din motive justificate. Tras escuchar esta mañana al Consejo, me queda la sensación de haber asistido. Ascultând declarația Consiliului în această dimineață, am avut senzația că am asistat la un uh, exercițiu foarte calculat menit să ne facă să ne prezentăm ca niște victime ca să justificăm închiderea frontierelor. Uh, s-a spus că e vorba de salvarea acordului Schengen și apoi se, respectă, se discută politicile de uh, primirea azilanților și respectul drepturilor omului. Dar, practic, văd că se preia discursul fricii al extremei drepte, care poate avea cons- consecințe sociale foarte serioase. Acum câteva luni, doamna Mogherini uh, spunea despre ce vorbim atunci când vorbim despre o criză migratorie masivă în Europa. E vorba totuși, doamnelor și domnilor, de 0,1% din totalul populației europene. Nu suntem noi campionii uh, ospitalității. Sunt alte țări care au mult mai mulți uh, refugiați și mă, mă refer la Liban, la Iordania, la Turcia, țări care ar trebui ajutate de Uniunea Europeană pentru a face față crizei. Uh, extrema dreaptă încearcă să stimuleze discursul fricii și să submineze libertățile. Domnul Weinholzer. Mulțumesc, domnule președinte. Unii uh, colegi au uh, fost, ca și mine, în Liban și în Iordania și am văzut acolo cât de mare este povara pe care și-o asumă aceste state. Sunt la limita suportabilității și nu știu cum reușesc să mai facă uh, ca sistemul să funcționeze. Trebuie să privim acest lucru și în contextul reducerii asistenței oferite Acum câteva luni s-a redus asistența de la 27 de dolari pe lună de persoană la 13,5, ceea ce a avut consecințe masive și explică fluxul foarte mare de refugiați veniți către Europa. Salut inițiativa Comisiei, dar uh, vine prea târziu. Aceste fonduri trebuie trimise rapid, aceste fonduri trebuie să și existe și trebuie să fie și mărite, pentru că altfel vom avea probleme enorme. Are cuvântul uh, domnul sau doamna Hala Hao. My country... Mulțumesc. Finlanda va primi 50 de mii de solicitări de azil conform estimărilor anul acesta, de 10 ori mai mult decât de obicei. În mare parte tineri din uh, Irak, Somalia și Africa subsahariană care vin uh, în Finlanda, fiindcă um, Uh, traficanții le-au uh, spus, le-au promis o viață mai bună și locuri de muncă în Europa. Dar uh, realitatea este că se regăsesc în corturi și la, la cozi imense și nu au ce face, fiindcă nu sunt locuri de muncă. Vine iarna și iată vom avea zeci de mii de tineri dezamăgiți, frustrați pe străzi. Este periculos și irresponsabil să, să permitem acest val de migrație necontrolată în Europa. Avem nevoie de controle uh, la frontieră mai uh, stricte și de metode de repatriere mai rapide. Mulțumesc, domnul Gris, doamna Grisbeck. Uh, de luni de zile, cu toții spunem că provocarea aceasta pentru Europa, pentru statele membre, este una istorică. Astăzi, criza umanitară continuă să se dezvolte și uh, nu sunt probleme doar la frontierele externe a Europei, ci chiar în inima Europei. Acum câteva zile, împreună cu Mariel de Sarnez, am mers pe ruta balcanică și ce am văzut uh, ne-a trezit amintiri privind uh, momentele cele mai întunecate ale celui de-al doilea război mondial. Uh, bărbați, femei, copii hărțuiți, obosiți, înspemântați, care așteaptă de la Europa, de la Europa noastră și de la statele membre în special, ca să reiau uh, declarația domnului Juncker, așteaptă un răspuns care mm, mai întâi un răspuns legat de un ajutor imediat pentru ONG-uri și pentru statele membre, mai ales pentru acele state uh, cum sunt Macedonia și Serbia și sigur statele care sunt la frontierele externe ale Europei. Apoi, e nevoie să creăm o coordonare între sistemul acestor uh, puncte fierbinți de la uh, de pe frontiera externă europeană, dar și în interiorul nostru, pentru a uh, gestiona și a controla primirea refugiaților ca să nu ca să scădem presiunea pe frontierele externe a Europei. Aceste elemente sunt cu atât mai urgente cu cât se apropie iarna. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, mă scuzați, vă rog să respectați timpul de vorbire. Pentru că nu putem să întârziem votul uh, cu 30 sau 40 minute. Dacă fiecare deputat care are alocat un minut ca să vorbească vorbește un minut și jumătate, vom întârzia jumătate de oră. Deci vă rog să respectați timingul. Uh, domnul Matias. Doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule Schmidt, domnule Timmermans, această dezbatere privind situația umanitară a refugiaților în Uniunea Europeană, uh, aceasta este subiectul, dar nu s-a spus nimic concret, numai povești. Care este situația umanitară a refugiaților? Unde sunt uh, registrele în ceea ce privește persoanele care, care unde se spune că aceste persoane sunt hrănite ca animalele, sunt numerotate, sunt băgate în trenuri și apoi lăsate um, în pustietate și sunt uh, ținute în condiții de, de, de, mm, de lagăre de concentrare. Aceasta este situația cu care se confruntă mulți refugiați din Uniunea Europeană, iar tratatul pe care l-ați aprobat, tratatul vostru, spune că valorile europene sunt respectul demnității umane, libertatea, democrația, stat, statul de drept și respectarea drepturilor, drepturilor uh, omului, inclusiv uh, drepturile minorităților. Domnilor, tratatul Uh, trebuie aplicat. Uh, austeritatea la jumătăți și acum cu criza refugiaților s-a uitat cu totul de, de, de tratatul Uniunii Europene. Ce facem cu, cu ce faceți cu Orban? Ce faceți cu prietenul vostru? Respectă tratatul sau pentru el se face o excepție? Vă mulțumesc. Micro, please. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, sunt multe lucruri bune în concluziile Consiliului, dar aș dori să subliniez două lucruri. În primul rând, statele candidate la UE din Balcanii Occidentali, care sunt pe ruta directă a migranților, ar fi putut măcar să fie invitate la Consiliul neoficial. Uh, politicienii din fostul bloc sovietic ar trebui să cunoască mai bine diferența între a lua o decizie pentru cineva și a lua o decizie împreună cu cineva. Dar, oricum, a lua aceste decizii pentru Balcanii Occidentali nu sunt o idee foarte bună. Aș dori să amintesc colegilor de la Consiliu că o decizie luată prin majoritate calificată este un pas curajos, dar numai dacă sunt pregătiți să meargă până la capăt. Dacă nu vor dori să meargă până la capăt și să adauge și sancțiuni în caz de neconformitate, nu au făcut decât să mai uh, spună două vorbe pe scena politică. Mulțumesc, domnul NATO. Um, Domnule președinte, aș vrea să încep prin a pune sub semnul întrebării titlul acestei dezbateri. Uh, vorbiți despre o criză a refugiaților, ca să ne emoționați și pentru scopurile noastre politice. Haideți să spunem clar, această criză din Europa nu e o criză a refugiaților, ci este o criză a migranților economici. Și asta nu e doar evaluarea mea, este și evaluarea lui Robert Fico, primul ministru al Slovaciei care a spus că 50% din cei care vin pe continentul nostru nu sunt refugiați, ci migranți economici. Într-adevăr, și Eurostatul, uh, propria noastră instituție de statistică, a raportat că 85% dintre oamenii care vin nu sunt din Siria distrusă de război, ci din Pakistan, Albe, Albania, uh, Liberia, Nigeria și așa mai departe. Deci haideți să nu insultăm uh, inteligența tuturor și să spunem lucruri pe nume, indiferent cât de incorrect politic vi s-ar părea acest lucru. Aceasta este o criză a migranților economici și nu a refugiaților. Domnule Timmermans, E vorba de oameni care se mută din țări, se uh, deplasează din țări sărace în țări bogate și în același timp încalcă legislația internațională. Și uimitor ar fi, uh, uh, am vrea să facem ceva împotriva acestui lucru. Nu, noi încurajăm acest lucru. Asta este aspectul cel mai ridicol al acestei farse. Uh, statul islamic ne-a anunțat deja că o să inunde continentul nostru cu nebuni islamiști. Poate că vrem să facem ceva să prevenim acest lucru? Nu, noi facem chiar opusul și punem, riscăm viețile cetățenilor noștri, ale oamenilor care sunt sus în galerie, le riscăm ne oprind aceste vase cu migranți. Autoritățile germane au spus săptămâna trecută că unul din trei așa numiți sirieni vin cu pașapoarte false cumpără aceste pașapoarte în Turcia costă 50 de euro. Nu știm cine sunt acești oameni. Unul dintre principiile fondatoare ale Uniunii Europene, domnule Timmermans, este libera circulație a oamenilor. Ce permitem noi acum probabil este libera circulație a jihadiștilor și mă tem că în viitorul uh, uh, foarte apropiat vom avea cu toții sânge pe mâini uh, ca rezultat al acestor acțiuni. Mulțumesc. Domnule Nudel, aveți o intervenție de procedură? Da, domnule președinte, membrii uh, acestui parlament au fost cu toții aleși și au fost aleși în alegerile europene. Domnule Timmermans, cu respect, noastră sunteți membru al Comisiei, nu aveți niciun drept să vă implicați în dezbaterea noastră. Noi am fost aleși, dumneavoastră nu. Vă reamintesc regulamentul, spune președintele, și vă rog să respectați regulamentul. Sunt reguli pe care toți aleșii trebuie să le uh, respecte. Toată lumea, cine în Parlament respectă regulile Parlamentului? Uh, este o întrebare pentru dumneavoastră. Doriți să răspundeți? Domnul Can, aveți cuvântul. 30 de secunde. Mulțumesc. Întrebarea se referă la faptul că am vizitat atât uh, Libanul, Iordania, Irakul, dar și Serbia și tot, nu am văzut acolo decât refugiați. Și vreau să-l întreb pe Paul Nuttall. Uh, copilul acela de trei ani înnecat, uh, el ce era? Era copilul dintr-o familie care se afla în Turcia, o țară sigură, de mulți ani. Și tatăl încerca să ajungă în Canada ca să-și schimbe dinții. Așadar, marea întrebare aici este aceasta. Continentul nostru este invadat de migranți economici în acest moment, în timp ce Arabia Saudită și Qatarul și Kuwaitul și Bahreinul și Emiratele Arabe nu fac absolut nimic ca să ajute. Tot ce fac, vă dau un exemplu Arabia Saudită s-a oferit să construiască 200 de moschei wahabiste în Germania. Asta este o nebunie. Trebuie să ne protejăm frontierele și trebuie să învățăm de la australieni în această uh, privință. Onorevole Cudricica. Domnul Hobricica. Doamna Hobricica. Dobrze, że w końcu Comisia Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. A venit vremea ca Comisia să înțeleagă că contingentele obligatorii pentru relocalizarea migranților nu sunt o soluție. Sper să putem uh, elimina sursa migrației și uh, trebuie să ne apărăm frontierele. Aceasta este o condiție necesară pentru soluționarea problemei. Funcționarea centrelor uh, de primire și repatrierea migranților uh, este necesar, sunt necesare. Trebuie să garantăm uh, siguranța în primul rând. Țările care... Ce se face pentru țările care primesc refugiați? Cum li se asigură secur... securitatea acestor țări? Fiindcă um, dezbaterea antimigrație este, devine înflăcărată din cauza discursurilor celor, de la, celor din extrema dreaptă și care amenință cu legea Sharia, cu implantarea ei. Avem nevoie să ne recăpătăm controlul asupra frontierelor și avem nevoie și de o campanie de conștientizare, de sensibilizare care să convingă comunitățile locale că primirea refugiaților nu este o amenințare, ci o dovadă a uh, uh, omenirii și a umanității. Vă mulțumesc. Domnul, doamna Callum. First... Doamna McAvan, mulțumesc, domnule președinte. E prima dată când se discută acest subiect uh, în Parlament și anume când se discută la oaltă aspectele externe și cele interne ale crizei refugiaților. Cred că până acum a lipsit această abordare globală. Am fost în Turcia recent cu o delegație a Comisiei DV și am văzut acolo lipsa de coerență din politica noastră. Și cred că aveți mare dreptate, trebuie să vorbim cu Turcia. Fără Turcia nu vom găsi o soluție la această problemă și trebuie să lucrăm mai mult și cu agențiile ONU. Ce am văzut acolo a fost că s-au redus bugetele agențiilor, pentru că asta au vrut statele membre și acest lucru trebuie să se schimbe. Refugiați, da, am văzut refugiați acolo, sunt uh, copii care și-au uh, pierdut mâini sau picioare, sunt refugiați, nu există niciun dubiu. Avem, bani, avem nevoie de bani pentru educația acestor copii, familiile lor nu mai fac față, de aceea vin încoace. Trebuie să mărim fondurile pentru educație, avem nevoie de o cale de acces legală direct din taberele de refugiați până în Uniunea Europeană, o rută directă și legală. Și trebuie să susținem mai mult ONG-urile care lucrează direct în Siria pentru că nu sunt suficient de ajutate și sunt singurii oameni care lucrează pe teren. Mulțumesc! Aveți un cartonaș albastru, l-acceptați? 30 secunde. Îl acceptați? 30 de secunde. Nu credeți că ar trebui să avem autostradă pentru ISIS prin mijlocul Europei? Chiar uh, nu judecați? nu e normal ce spuneți. Vreți uh, să schimbați întreaga Europa? E o nebunie. O să vă spun ce știu eu. Acum luni, Nigel Farage a spus publicului uh, din Marea Britanie că trebuie să se facă mai mult ca să fie susținuți refugiații sirieni. Acum avem șansa să o facem. Nu poți să nu ajuți un refugiat. Și cred că nici nu aveți o politică. Sunteți doar uh, niște politicieni care încearcă să obțină voturi cu metode ieftine, cum a spus și domnul Timmermans. Onorevoli, vi ricordo. Stimabili, vă amintesc că cartonașele albastre sunt autorizate pentru a pune întrebări, pentru a obține clarificări eh, din partea deputatului care a intervenit eh, anterior. Cartonașele albastre nu sunt pentru intervenții personale, nici pentru a se crea polemici între parlamentarii din diferitele grupuri. Vă rog să respectați regulile Parlamentului. Domnul Krasnodebski. Mulțumesc, domnule președinte. Situația în uh, lagările de refugiați din afara Uniunii Europene este teribilă și acolo ar trebui să trimitem majoritatea ajutorului umanitar. Este bine că am înțeles în cele din urmă acest lucru și de asemenea ar trebui să ne gândim cum să luptăm împotriva rădăcinilor acestui fenomen, nu a simptomelor. Uh, și asta include o serie întreagă de politici, inclusiv implicarea militară, po- poate. De asemenea, nu cred că uh, rezolvăm situația dacă deschidem frontierele Uniunii Europene oricărui imigrant și, uh, ilegal și refugiat. Astăzi, până și Germania a înțeles că posibilitățile sale sunt limitate și se întoarce cu picioarele pe pământ. Nu, nu putem să facem totul și nici nu vom putea salva lumea. Și de asemenea, în Parlamentul European ar trebui să se spună clar că uh, nu e o soluție să realocăm refugiați uh, în mod obligatoriu în Europa prin cote obligatorii și să-i forțăm să stea în țări în care ei nu vor să stea sau care nu sunt gata să-i primească. Președintele. Este o întrebare pentru noastră. Doriți să răspundeți? Domnul Etheridge, aveți cuvântul thank you for your speech. Much of it made good common sense. Would you agree with me? Sunteți de acord cu mine că unul dintre lucrurile cele mai dezgustătoare care se întâmplă în această criză a refugiaților, a migranților, cum vreți să-i, spun, vreți să spuneți, este faptul că oamenii folosesc imagini ale unor persoane care suferă pentru a câștiga simpatia publicului și pentru a schimba reguli foarte clare de control al frontierelor de care avem nevoie în Uniunea Europeană și în statele membre și că se folosesc aceste imagini emoționale pentru avantajele lor